38,9 milioane. Deci 75% a fost rata de execuție. Sunt uh, programe pentru acțiuni menite să împiedice terorismul sau criminalitatea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Baria, vă mulțumesc pentru că ați răspuns la toate întrebările. Ajungem acum la următorul punct, discuția comună cu privire la Frontex punctul 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi. Am hotărât să nu discutăm astăzi despre punctul 7 în așteptarea unor informații suplimentare din partea Consiliului și Comisiei. Aș vrea să invit uh, directorul executiv al Frontex, domnul Laitinen. Dumnealui ne va sublinia prioritățile din programul de lucru al agenției Frontex în 2010. Domnul Busutil dorește însă să intervină, dacă îmi permiteți. E vorba de prezentarea programului de lucru 2010. Aș vrea însă să-l rog pe domnul Leitinen să ne explice, să se refere și la ce s-a întâmplat în 2009. Ne-ar interesa foarte mult să știm ce a făcut agenția în ultimul an. Deci nu ne interesează doar planurile sale pentru 2010. Aș vrea să vă spun de asemenea că nu am avut o copie a planului de lucru, aceasta ne-a fost înmânată astăzi, deci nu am putut să citim acest document și sper ca pe viitor uh, să primim documentele la timp. Vă mulțumesc, domnule Busutil, sunt de acord cu ultimul lucru pe care l-ați spus. E important să fim informați la timp. Domnule Leitenen, bun venit la comisia noastră veți lua cuvântul în legătură cu acest uh, subiect și veți aduce și lămuriri pentru a-i răspunde domnului Busutil. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor membrilor Comisiei Libe și tuturor celor prezenți în sală. Vă urez un an 2010 plin de reușite și aș vrea să vă spun că este o mare onoare să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră și să vă prezint programul de lucru pentru 2010. Nu am înaintat, nu v-am dat acest document înainte, deoarece acesta încă nu a fost adoptat de Consiliul Director. Acesta se va întâlni pe 2 februarie pentru a adopta acest document. Deci, din motive procedurale și bugetare, programul de lucru pentru 2010 nu este încă adoptat oficial de Consiliul Executiv, însă nu vor exista modificări în acest document. E vorba doar de termenele în care se face adoptarea. Eu mi-am împărțit uh, uh, prezentarea în 12 puncte. Voi încerca să mă concentrez pe aspectele cele mai interesante pentru dumneavoastră. Într-o parte a prezentării mă voi uh, referi și la rezultatele din 2009 și sper că domnul Busutil va fi foarte atent atunci. Raportul general și raportul uh, anual de activitate va fi publicat uh, într-un moment ulterior, în orice caz. Ceea ce privește anul 2010, pentru Frontex va fi un an interesant. Avem câteva lucruri noi, tratatul de la Lisabona, programul de la Stockholm, de asemenea, regulamentul Frontex va trebui să fie modificat în baza inițiativei Comisiei Europene. Va fi o provocare cu care se va confrunta și Parlamentul European, de altfel. În uh, ultimul timp au apărut noi provocări uh, pentru Frontex, după cum știți și dumneavoastră. Vă voi reaminti care sunt obiectivele noastre și valorile noastre. Obiectivele noastre principale sunt conștientizarea pe care vrem să o creștem, să fim mai buni în acest domeniu. Trebuie să avem o capacitate de reacție, să avem o capacitate de interoperabilitate pentru a ne îmbunătăți performanța. În ceea ce privește valorile Frontex, Respectarea drepturilor omului este un element principal, urmat de profesionalism și în strategia și în programul de lucru anual se regăsesc toate aceste elemente. Câteva cuvinte acum despre situația de la granițele externe. Din păcate, nu am putut să vă prezint uh, imaginea completă din 2009, deoarece cifrele și analizele din ultimul trimestru nu sunt încă gata. Deci mă voi referi la primele trei trimestre doar din 2009. Refuzurile de intrare sunt în jur de 165.000 de cazuri. O scădere considerabilă dacă e să ne gândim la perioada asemănătoare din 2008 cu 22% mai puțin. În ceea ce privește ponderea acestor cazuri, trebuie să vă dați seama că un caz din două de refuz al intrării sau uh, de trecere ilegală a frontierei are loc la frontiera terestră. Deci, o trecere ilegală sau un refuz, deci una din două se face la granița terestră. În ceea ce privește celelalte domenii, detectarea de ședere ilegală, am avut mai multe cazuri La documente falsificate, 10.000 de cazuri. Cifra nu este suficient de ridicată. Lucrăm din uh, răsputeri, deoarece știm că utilizarea documentelor falsificate este un modus operandi foarte folosit în imigrația ilegală. Vestea cea bună este că am reușit să prindem cu 50% mai mulți uh, intermediari, cei care oferă uh, aceste documente false. A crescut și numărul uh, solicitanților de azil cu 15% și în momentul de față trebuie să vă spun că solicitanții de azil nu sunt uh, considerați ca atare noi. Vrem, în primul rând, să vedem cum se derulează procedura de cerere de azil documentele false înaintate în acest sens. În acest document, unde veți vedea cercuri negre, eh, verzi, veștile sunt bune, în alte cazuri, în roșu, veștile sunt mai proaste. Putem vedea că a scăzut foarte mult din 2008 în 2009 cifra privind uh, șederea ilegală, de exemplu. Vă dați seama că suntem acum la un nivel de sub 10% dacă e să comparăm uh, situația la nivel regional, de exemplu cea din insulele Canare și cea din alte zone. În Malta și în sudul Europei avem doar cazuri individuale și, de asemenea, urmărim de aproape efectul potențial de deplasare care există. S-a implementat acordul bilateral între Italia și Libia în domeniul controlelor la graniță. Este indicatorul cel mai clar pe care îl avem, care ne explică cifrele actuale. Principalele îngrijorări vor fi la granița maritimă cu Grecia și Turcia. Acolo este principala provocare pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește imigrația ilegală. Evoluția acolo în cifre a fost ușor pozitivă, însă dacă e să vedem volumul și gravitatea situației, ei bine, lucrurile stau foarte prost. Un alt numitor comun pe care îl avem, dacă e să comparăm insulele Canare, Mediterana Centrală și cea de Est, vedem că în partea râsă, la granița Greciei și Turciei, nu există niciun fel de cooperare structurală cu țările terțe. Este o problemă principală pe care o are Frontex acum să negociem și să ajungem la niște aranjamente între Frontex și Turcia în ceea ce privește controlul la frontieră. Trebuie să trec mai departe și să vorbesc despre frontierele terestre răsăritene. Încă o dată, rutele din uh, Asia Centrală prin Ucraina, prin Moldova, către țările din Europa Centrală și Răsăriteană um, sunt foarte importante nu v-am spus în prima parte că cifrele și tendințele la granița terestră între Albania și Grecia și de asemenea la cea dintre Turcia și Grecia, acolo cifrele sunt relativ crescute, relativ mari. Însă puteți vedea în această imagine care este presiunea exercitată asupra graniței terestre de răsărit a țărilor din Uniunea Europeană. Aș vrea să vă spun că aici avem foarte multe cereri false de azil în partea de est, în țări, e vorba mai ales de cetățeni din Afganistan care fac aceste cereri. O problemă pe care o urmărim îndeaproape și am dorit să fim mai siguri de naționalitatea celor care cer azil. Avem uh, îngrijorări, nu știm dacă datele statistice pe care le avem sunt corecte. La granița dintre Turcia și Grecia, de exemplu, ne îndoim, avem îndoieli. Credem că mai puțin de 10% dintre migranții ilegali au într-adevăr naționalitatea pe care pretind ei că ar avea-o. Deci este o îngrijorare adevărată pe care o avem și de aceea trebuie să găsim o modalitate pentru a ne asigura că știm care este originea adevărată acestor persoane. În ceea ce privește rezultatele din 2009, pot să vă spun că acum știm mult mai mult ce se întâmplă la granița de est. Știm care sunt provocările, știm de ce se întâmplă anumite lucruri, știm uh, care, ce se află în spatele acestor evenimente, care sunt uh, modus operandi, ce organizații criminale sunt implicate. Deci, în prezent, suntem mult mai conștienți de această problematică decât eram în trecut. Un indicator uh, principal este numărul crescut de facilități pentru uh, găsirea intermediarilor, pentru a putea uh, dezbina, pentru a putea pune capăt acestor rețele ilegale. De asemenea, s-a văzut o creștere în ceea ce privește impactul operațiunilor noastre. Ideea este să avem rezultate mai bune cu investiții mai puține. Știm că controlul la graniță nu reprezintă neapărat uh, cheia succesului, însă în regiunea insulelor Canare, în Mediterana Centrală, în strâmtoarea Gibraltarului, controlele la graniță și operațiunile comune cu Frontexul au avut un rol de jucat în ceea ce privește evoluția situației. Deci este o privire de ansamblu supra rezultatelor din 2009. Veți avea detalii mai multe în raportul general și în raportul anual de activitate, care vor fi publicate mai târziu. În 2010 va trebui să cunoaștem și mai bine situația, să avem cunoștințe aprofundate și să avem un impact operațional crescut. De asemenea, să folosim de asemenea activele tehnice pe care le au statele membre. Mă voi referi la asta mai târziu. După cum spuneam, există aceste îndoieli clare în legătură cu naționalitatea imigranților ilegali, deci e nevoie de măsuri bune de identificare a acestora. Dacă nu știm de unde provin aceste persoane, e foarte greu să găsim mijloacele adecvate pentru acestui fenomen, indiferent de ce mijloace vorbim. Dorim de asemenea să armonizăm mai mult uh, aceste activități, să creștem interoperabilitatea lor și să cooperăm mai mult cu țările terțe. Mă voi referi și la acest aspect puțin mai târziu. Aș vrea să mă refer acum la intensitatea operațională. Sunt niște rezultate de care sunt mândru. E vorba de activitatea noastră, așa cum a evoluat ea din 2006 încoace. Anul trecut am fost mai modești. Am încercat să vedem care este creșterea activităților operaționale. Aceasta a fost de 73%. din 2009 și 2010 am planificat o creștere de până la 25%. Ce deci vorba de intensitatea operațiunilor noastre. Avem capacitatea necesară pentru a fi mai activi. Bineînțeles, cu condiția ca statele membre să participe de asemenea. Pregătirea profesională, un alt domeniu important, trainingul, formarea profesională. Există activități de formare coordonate de Frontex și uh, putem vedea care sunt și tendințele pentru anul viitor. Aici va exista o creștere intensă. Este calea pe care o vom urma și în 2010. Aș vrea să mă refer acum și la echipamentele tehnice pe care le avem, faimosul crate. Mă bucur că nu se mai folosește termenul cutie de unelte. E vorba despre activele pe care le au statele membre și care pot fi desfășurate pentru operațiuni comune. Dacă sunt respectate condițiile de către statele membre. Totul se bazează pe voința statelor membre. Acestea nu au obligația, nu au mandat pentru a desfășura aceste active dacă nu doresc să o facă. Care este una din principalele îngrijorări ale Frontex în acest domeniu? E bine, 60% din uh, costurile de din costurile operaționale sunt suportate de țările gazdă, deci nu de țările care participă la aceste operațiuni comune. Iar scopul nostru în 2009 a fost să avem operațiuni uh, la nivel european, să implicăm mai multe state membre și să reducem uh, aceste cheltuieli crescute pentru statele gazdă. E un lucru pe care nu trebuie să-l uităm atunci când ne gândim la gestionarea activelor Frontex și pe viitor. Echipele de intervenție rapidă la frontieră, RABIT. În regulamentul Parlamentului și Consiliului din 2007 eh, se introduc eh, măsuri privind situațiile extraordinare. Deci noi am aranjat eh, exerciții pentru aceste echipe, pentru, acestea să, pentru ca acestea să fie pregătite să intervină în caz că e nevoie. Am organizat două exerciții pe an în 2007, 2009 la fel, iar în 2010, de asemenea, intenționăm să organizăm astfel de exerciții pentru a vedea dacă statele membre sunt pregătite pentru a-și uh, desfășura echipele. Câteva cuvinte acum despre operațiunile la granița maritimă. Aceasta este situația din 2010. Avem o structură permanentă, rețeaua de patrule europene. Acestea sunt uh, statele care co-organizează aceste operațiuni zilnice. Sunt uh, numele de cod ale diferitelor operațiuni pe care le vedeți în uh, aceste bule. Insulele Canare, vor fi locul unde se va desfășura operațiune. Mă voi referi la aceste uh, operațiuni acum. Hera, operațiunea Hera din insulele Canare. Va avea loc din aprilie până în decembrie, însă nu trebuie să uităm faptul că în anii anteriori Hera s-a prelungit până în aprilie 2010. În ceea ce privește zona Mării Mediterane, zona centrală acestea, avem operațiunea Cronus, Cronos, coordonată cu Hera, este una din operațiunile cele mai importante din aprilie până în octombrie, sezonul de vârf, în funcție de analizele de risc și datele istorice pe care le avem. Am inclus aici asistența pre-returnare, sub forma identificării, pentru a putea urmări întreg procesul mult mai îndeaproape. Deci foarte mulți experți se vor implica, vor uh, realiza interviuri cu imigranții ilegali în scopuri diferite. Acum uh, operațiunea Poseidon la granița dintre Grecia și Turcia este operațiunea cea mai importantă deocamdată și putem spune că, dacă e să ne gândim, faptul că aceasta a fost prelungită din 2009 spre 2010, am putea considera că este o operațiune permanentă. Alocarea resurselor acum. Vă rog să nu fiți șocați când veți vedea aceste cifre. Noi am noi intenționăm să reducem cu aproape 10 milioane de euro, deci cu 26% alocările pentru operațiunile maritime. Nu vă îngrijorați, vom reuși să avem rezultate mai bune din motive diferite. Un motiv este că acum putem face bugetul într-un mod mult mai fiabil. Putem stabili costurile, angajamentele și plățile într-un mod mult mai echilibrat putem programa aceste operațiuni mult mai bine. Mă refer aici la formare, la aspectele de returnare. Știm cum să acționăm într-un mod mult mai uh, eficient. Randamentul nostru a crescut. De asemenea, în mod tradițional, uh, la operațiunile maritime existau foarte multe sume care uh, erau uh, transferate de la un an la altul. Însă, mesajul principal este că vom putea face mai multe cu mai puțin bani. Operațiunile terestre acum. Avem și aici un program operațional permanent cu câteva puncte principale, puncte de intrare, la ca, puncte care sunt uh, echipate cu personal permanent. Jupiter, uh, Neptun, Poseidon și Marte sunt numele acestor puncte cheie. Avem o operațiune comună, Marte. Dacă se întâmplă ceva neașteptat, putem desfășura experți în cadrul, din cadrul acestei operațiuni Marte către alte zone. Jupiter, Poseidon, acestea sunt operațiuni cheie Operațiunile la granița aeriană acum. Operațiuni permanente avem aici. Avem trei concepte diferite. În primul rând, să vedem care este fluxul de pasageri. Hammer. Și mai avem și uh, conceptul Hubble pentru a vedea care sunt originile care sunt diferitele rute problematice din țări terțe în domeniul aviației. Avem și această operațiune comună Meteor, care ne poate furniza personal în caz de urgență. Și în aeroporturi sunt punctele cheie. Alocarea resurselor acum. Stagnarea. Același lucru se aplică și operațiunilor la granițele aeriene și în ceea ce privește operațiunile de returnare. Din punct de vedere bugetar, aici se vor registra cele mai multe creșteri. Un motiv este faptul că activitățile au crescut și, în al doilea rând, utilizarea internă a instrumentelor financiare s-a schimbat. Vom finanța mai mult aceste operațiuni comune de returnare de la bugetul Frontex, deci nu din alte surse și instrumente de bugetare comunitare. Oferim asistență statelor membre înainte de returnare. De asemenea, închiriem um, avioane. Am început cu avioane de calibru redus în ceea ce privește capacitatea existentă și um, activitatea grănicerilor, aici avem uh, activități de pregătire pentru a-i conștientiza în ceea ce privește drepturile omului și încercăm de asemenea să implicăm mai mult statele membre. Alocarea resurselor acum privind operațiunile de returnare. Puteți vedea aici, creșterea este într-adevăr considerabilă față de anii anteriori, față de anul trecut. Este una din urmările deciziei. Deci voi încerca să fac tot posibilul. Nu voi vorbi acum despre pregătire, voi vorbi acum despre alocarea resurselor la formare și activitățile de cercetare și dezvoltare. Nu se schimbă mult față de 2009. Acum, în ceea ce privește personalul nostru, acesta va crește cu 19%, deci la sfârșitul anului 2010 vom avea aproape 300 de persoane. Finanțarea acum. Aici vom fi foarte stricți, vom uh, urma regulile financiare, deci bugetul din 2009 și cel din 2010, uh, deci bugetul pe 2010 scade față de cel din 2009. Vestea bună este că putem aloca două treimi din fonduri pentru scopuri operaționale și doar o treime pentru cheltuielile administrative. Puteți vedea aici uh, modul în care alocăm uh, bugetul pentru diferitele operațiuni. Anul viitor va trebui de asemenea să înființăm uh, filialele specializate ale Frontex, încă nu s-a luat o decizie în acest sens. Um, Consiliul Executiv a trebuit să o facă. Avem un plan, însă, bineînțeles, Consiliul de Administrație va trebui să hotărască acest lucru. Ideea este să putem să înființăm patru birouri regionale ale Frontex în următorii ani, în următorii trei ani mai exact. Se pare că vom începe cu niște proiecte pilot mai modeste, după care vom vedea cum uh, se vor contura lucrurile pe viitor. Ne vom axa pe partea operațională de informații și ideea este să avem o acoperire regională. Acum, cooperarea cu țări terțe. Este ultimul slide, deci fiți răbdători, vă rog. Este, sunt niște informații foarte importante. Avem 12 acorduri cu țări terțe, toate țările vecine din zona de est sunt acoperite. Rusia, Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia joacă un rol activ în operațiunile Frontex și același lucru este valabil și pentru țările din Balcanii Occidentali cu care avem uh, acorduri de lucru. Încercăm să avem un astfel de acord și cu Turcia. Este o prioritate ceea ce privește cooperarea cu țările terțe și, bineînțeles, încercăm continuu să avem o evoluție pozitivă a negocierilor cu Marocul, Tunisia, Libia și Egiptul. Aici se încheie prezentarea mea. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Asta era în legătură cu punctul 5 de pe agenda și acum am să dau cuvântul celor care s-au înscris pe listă, șapte o persoane. Avem foarte puțin timp la dispoziție pentru că va trebui să discutăm și la punctul 6 de pe ordinea de zi. și aceasta înainte de a ajunge la vot. Nu înțeleg de ce, pentru că nu știu de ce avem doar până la 5 fără 20, pentru că la voturi nu avem atât de multe. Dar oricum avem doar jumătate de oră. Așa că v-aș ruga să aveți întrebări de un minut și nu adevărate declarații pentru a putea avea o adevărată dezbatere după aceea. Domnul Barcelino. Doamna sau domnul, nu știu sigur. Mulțumesc, Vă mulțumim că sunteți aici cu noi și am câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu creșterea activității din 2010, majoritatea se referea la proiecte pilot și nu la acțiuni operaționale, așa că vreau să vă întreb ce fel de proiecte pilot pregătiți pentru anul 2010 Cea de-a doua întrebare. Negocierile pe care le aveți cu Turcia. Vreau să știu care este punctul de vedere, cum merg aceste negocieri. Știm foarte bine că mai multe elicoptere Frontex și alte activități în ultimele luni au primit mesaje din partea autorităților turci, turcești în legătură cu problema uh, violării spațiului aerian și aceasta mă face să fiu îngrijorat în legătură cu negocierile actuale, care ar putea face ca Frontexul să nu-și îndeplinească rolul, și anume acela de a apăra frontierele europene și de a lupta împotriva imigrației. ci să ajungem mai degrabă la probleme legate de suveranitatea Greciei, lucru care s-a întâmplat de altfel în trecut. Deci vreau să vă întreb cum faceți față acestor chestiuni atunci când ele apar și ce fel de cooperare aveți cu guvernul elen pentru a asigura o coordonare cât mai bună? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă și dumneavoastră vedeți pe ecranul dumneavoastră, avem aici uh, un ceas ca să vedem intervențiile noastre. Doamna Latford și după aceea domnul Morris. Câte un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vreau să vă întreb în ce măsură aceste operațiuni ale Frontex v-au permis să aveți o adevărată politică față de Comisie și față de Consiliu și aici este vorba și de documentul făcut în legătură cu consecințele economice ale imigrației ilegale. Există anumite restricții ale imigranției care s-au impus după prima criză economică din anii 90. Și încercăm să facem legătura între cele două chestiuni pentru a ajunge la o politică a imigrației coerentă. Și aș vrea să ne spuneți care sunt părerile dumneavoastră în această privință. Ați vorbit de asemenea de presiunile de la frontiera între Grecia și Turcia și intervenția Libiei în acest sens și negocierile care le avem cu Libia. Sunteți conștient de ce se întâmplă acolo? Și sunteți conștient de rolul Frontexului pentru apărarea drepturilor omului? Vă asigurați că oamenii care sunt repatriați își uh, păstrează practic drepturile? Vă rog să mă scuzați, spune președintea, trebuie să vă întrerup. Domnul Moraes. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Vreau, vreau să pun întrebări în legătură cu următorul punct, cu regulile Schengen, pentru că această problemă a dezembarcării va fi una foarte importantă, așa cum a spus și doamna Latford, așa că voi face doar o simplă observație. Am avut o discuție cu Comisia în legătură cu valoarea Frontex și bunurile pe care le are Frontex. Și aceasta depinde de ceea ce aduc statele membre. Acesta este un punct fundamental și un lucru pe care nu l-am înțeles foarte bine este dacă situația va fi îmbunătățită în acest sens, pentru că aceasta depinde de voința statelor membre. Deci care este situația actuală și care state membre se poartă mai bine sau mai puțin bine în ceea ce privește uh, valoarea adăugată pe care uh, o adaugă ele. Mulțumesc! Dragi colegi, cred că puteți vedea timpul intervenției, așa că vă rog să țineți cont de el. Doamna Clas. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru a reveni la întrebarea doamnei Latford, vreau să vă întreb dacă știți ce se întâmplă cu persoanele care se reîntorc nu doar în Libia, ci în general. Se vorbește de asemenea de creșterea înțelegerii și respectarea drepturilor omului în activitățile operaționale. Vă întreb dacă într-adevăr îndepliniți aceste obiective sau nu și dacă s-au făcut anchete în legătură cu acele plângeri făcute de angajații Frontex din vara trecută. Și o ultimă întrebare referitoare la buget. Bugetul nu corespunde cu ideea pe care ne-ați transmis-o dumneavoastră și anume că 50% din persoane intră pe frontiera terestră. Dumneavoastră cheltuiți majoritatea banilor pe frontiera maritimă. Cum explicați acest lucru și mă întreb dacă oare e mai uh, costisitor să salvezi uh, vieți uh, pe mare sau care este legătura aici. Mulțumesc foarte mult, doamna Clas, și după aceea am să rog pe domnul Leitinen să răspundă în două minute. Domnul Glass. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Lachinen, am o întrebare specifică despre o țară pe care dumneavoastră ați prezentat-o ca o țară terță. Nu-i vorba chiar de o țară terță, ci de o țară candidat. E vorba de Turcia. Pentru că de mai mulți ani Frontex ne arată că există dificultăți pentru a ajunge la un adevărat acord de cooperare cu Turcia. Turcia, care este țara de tranzit și nu neapărat țara de origine a imigranților clandestini, a imigranților care ne aduc problema. Deci există o lipsă de voință politică din partea acestei țări de a ajunge la un acord și de a-și respecta obligațiile. E vorba aici de o provocare pentru dumneavoastră și atunci vreau să vă întreb care credeți că este evoluția posibilă acestei situații? Există un calendar la care v-ați gândit și care sunt recomandările dumneavoastră pentru cele trei instituții europene? Mulțumesc! Nu știu dacă știți, dar de unde vin eu există doar 60 de minute într-o oră, nu mai mult. E adevărat, prezentările foarte elaborate sunt foarte interesante, dar nu mai avem mult timp la dispoziție, așa că vreau să-i rog pe uh, colegii noștri să țină cont de acest lucru, s-ar putea ca următorul punct de pe ordinea de zi raportorul să nu vină? Nu, va veni, mi se spune, așa că mai avem doar 20 de minute și încă 25 de minute pentru următorul punct până ajunge la voturi. Deci nu știu ce hotărâți dumneavoastră. Îl rog doar pe domnul Laitina să fie foarte succint pentru că ați luat destul timp la început pentru a face prezentarea raportului dumneavoastră și uh, sunt convinsă că, până la urmă, toți cei care sunt uh, la sfârșitul listei se vor plânge. Domnul Busutil, foarte pe scurt, cred că, domnul președinte, lucrurile nu se fac în felul acesta. Aș vrea să protestez pentru aceasta, pentru că este o ocazie rară pentru noi. Domnul Laitinen n-a fost aici de mult timp în fața noastră și avem nevoie de timp pentru a ni se răspunde pendelete la întrebări. Și aș vrea să vă reamintesc de asemenea, doamna președinte, că inițial aveam până la ora 5 pentru această dezbatere și nu știu de ce acum ar trebui să pierdem încă 15 minute din timpul nostru. Domnule Busutil, erați aici atunci când am uh, formulat schimbările pe ordinea de zi, nu am făcut-o eu, am fost cu toții de acord și aceasta a fost alegerea noastră a tuturor, așa că am să rog acum pe domnul Laitinen să răspundă. Madam Chair, um... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am să încerc să fiu foarte succint. Voi rezuma și combina răspunsurile la câteva întrebări. Mai întâi, haideți să luăm prioritățile în ordine. Acordul cu Turcia. Nu, avem, nu ar trebui să avem niciun fel de iluzie. Avem un acord de cooperare, dar acest acord între Uniunea Europeană și o țară terță nu va rezolva niciodată toate problemele. Noi nu uh, avem în vedere chestiunile de ordin politic, ci doar cel, cele de ordin operațional. Cum vom uh, face schimb de informații, analize de risc, cum uh, vom face instruire în comună, în comun, cum vom uh, pune la dispoziție cursuri de pregătire și instruire și așa mai departe. Acesta este conținutul aranjamentului de lucru pe care îl avem cu țările terțe, inclusiv cu, te- cu Turcia. Negocierile se află, desigur, în stadiul final și sperăm să le încheiem cât mai rapid. De asemenea, suntem uh, pe deplin conștienți de interesele și îngrijorările instituțiilor europene și a varilor state membre și ținem cont de ele. Proiectele pilot înseamnă uh, testarea unui nou model de lucru, precum rețeaua patrulelor europene, care a fost și a proiect pilot la moment dat. Deci, în momentul în care testam, a fost proiect pilot iar acum este un concept operațional. În ce privește acordul Libia-Italia, sigur că monitorizăm foarte atent care sunt consecințele și ce relocări au loc acolo. În ce privește implementarea acordului bilateral de cooperare, Uniunea Europeană țări terțe, e bine, Frontex nu are autoritatea de a face vreo anchetă, de a vedea ce se întâmplă acolo. Noi nu suntem un organ de investigații, nu avem această putere. Dar când aflăm ce s-a întâmplat, sau dacă s-a întâmplat ceva, în uh, cazurile acelea presupuse de încălcare și de abuz, atunci noi uh, trimitem informațiile mai departe instituției de resort, instituției responsabile pentru aplicarea dreptului european. În ce privește alocarea resurselor, este clar că operațiunile maritime sunt cele mai scumpe, pentru că acolo folosim um, nave, nave aeriene pentru a patrula și cam 4.000-5.000 de euro este costul pe oră pentru o operațiune maritimă, ceea ce nu este cazul la operațiunile terestre. Iată de ce se explică costul atât de mare al cheltuielilor pentru operațiuni maritime. Și în fine, în ce privește participarea statelor membre la operațiunile comune, ei bine, pot să vă spun că am observat câteva evoluții pozitive. Am uh, reușit să ne creștem activitățile operaționale, însă vreau să subliniez încă o dată că aproximativ 60 din tot bugetul operațional al Frontex este destinat finanțării activităților din statele gazdă. Iar celelalte state membre nu prea asistă aceste țări gazdă. Asta este problema. Și de asta va trebui să ținem cont atunci când vom uh, dezbate pe viitor achiziția de noi mijloace operaționale pentru Frontex. Sper că am reușit să acopăr toate problemele și că am fost succint. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, mai am încă opt vorbitori înscriși pe listă. Din nou fac apel către toată lumea să fiți scurți. Doamna Henes are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să revin la Turcia. Am primit un mesaj foarte asemănător și anul trecut. Acum ne spuneți că sunteți pe cale de finalizare a acordului de lucru cu Turcia, dar nu știu ce împiedică Turcia să semneze acest acord. Ați spus aproape același lucru și anul trecut și acum. Iar în ce privește mijloacele și cheltuielile Frontex, ați spus că au avut loc câteva evoluții pozitive, dar problema rămâne. Poate că ar trebui să introducem un mecanism obligatoriu pentru a obliga statele membre să participe la mijloacele Frontex, la cheltuielile agenției? Și apoi credeți că va exista un acord uh, cu privire la um, orientările acțiunilor pe mare și că el se va realiza curând? Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Leitinen a vorbit despre solidaritate și drepturile omului eu aș vrea să revin la operațiunea Cronos, care mi se pare foarte importantă. Văd că mm, problema, problema s-a complicat, s-a complicat mai mult în urma acordului Libia-Italia. Știu că mm, imigranții de acolo sunt pur și simplu respinși adic- și acum nu îmi dau seama cum li se apără drepturile omului. Cum abordați această problemă? Sunteți informații, contactați, ajutați? Și ce se întâmplă dacă situația dezastroasă de anul trecut se repetă pe viitor? Ce veți face? Știind că Uniunea Europeană va încheia un acord cu Libia, însă noi nu știm nimic despre acest acord, pentru că nu primim nici cea mai mică informație. Mulțumesc foarte mult, domnule Busutil. We have a review possibly this year of the men. În ce privește Crate, știu că va avea loc o reexaminare anul acesta și vreau să știu dacă directul Frontex le va permite statelor membre să participe la acest program în mod voluntar sau obligatoriu. Și apoi, ați vorbit despre forța de reacție rapidă. Avem legislație, am instruit oameni, dar forța încă n-a fost folosită. Este deci o inițiativă inutilă? Cum putem să o facem eficientă? Mulțumesc! Foarte scurt, bravo! Mai departe? Mulțumesc! Aș avea două întrebări cu privire la slide-ul numărul 2 din prezentarea dumneavoastră. Scrie acolo că în 2009 aveți o scădere cu 22% a oamenilor care au uh, fost uh, prinși sau care au fost returnați. Da, foarte frumos sună, dar care sunt faptele efectiv? Ce, cum rămâne cu cei pe care nu i-ați detectat? Cât de mare este proporția lor? Ați vorbit apoi despre treceri ilegale ale graniței și de refuzuri de intrare. Dar refuzul de intrare este ceva oficial, pe când trecerea ilegală a frontierei este complet ilegală. Deci care ar fi diferența dintre aceste două grupuri de oameni? Cât de mult de constituie refuzuri de intrare în Uniune și câte sunt uh, cazuri de imigrație ilegală? Da, mulțumesc. Din câte ați precizat, dumneavoastră spuneți că 10% dintre uh, cei uh, pe care îi prindeți își declară adevărata naționalitate. Pe ce vă bazați când emiteți acest procent? Și apoi, ați fost destul de evaziv, ba chiar foarte evaziv, uh, în ce privește standardele și convențiile internaționale, precum cea de la Geneva. Ați amintit pur și simplu niște cursuri de instruire pentru a îmbunătăți înțelegerea drepturilor omului. Care este viziunea dumneavoastră asupra obligațiilor internaționale cu privire la drepturilor, drepturile omului și care trebuie respectate de agenția dumneavoastră. Și apoi, pentru o mai bună eficacitate, ce propuneți pentru 2010 și în cererile bugetare pentru ca echipele dumneavoastră să poată răspunde exigențelor dreptului internațional în domeniu? Domnule Leitinen, Mulțumesc foarte mult. Din nou am să încep cu Turcia și aranjamentul pe care îl avem împreună cu această țară. Am spus și anul trecut că este nevoie de doi pentru a dansa tangoul. Trebuie să cădem de acord înainte să semnăm acordul, nu așa? Și după cum am spus, cu ce privește discuțiile tehnice, am ajuns destul de departe. Avem o înțelegere comună a domeniului de cooperare, care conține toate elementele pe care le-am spus, instruire, schimb de informații, cercetare și dezvoltare și uh, colaborare în operațiuni comune. Deci uh, lucruri de nivel operațional. Acordul nu dorește să fie un instrument care să soluționeze chestiuni de natură politică. Nu, noi suntem practici. În ce privește mijloacele pe care le are la dispoziție Frontex și dacă participarea ar trebui să fie obligatorie sau nu, e bine, noi avem nevoie de echipa echipament, dar nu cred că ar fi înțelept la acest moment să acționăm în extremă să fim prea drastici și să declarăm participarea obligatorie pentru toate statele membre. Am dorit să procedăm așa cum am făcut și până acum, adică să lansăm încurajări, să fim pozitivi și să dăm timp statelor membre pentru a înțelege că trebuie să participe la aceste provocări europene. Deci să folosim mai degrabă recompensa și nu bățul dar vrem să fim uh, mai independenți în sensul în care am dori să avem uh, forța sau capacitatea de reacție. Și atunci trebuie să avem la dispoziție mijloace proprii, ceva care să aparțină Frontex și pe care să putem conta 100%, o forță pe care să o desfășurăm în caz de criză. Deci trebuie să putem desfășura mijloace într-o anumită perioadă de timp în scopuri operaționale. Deci eu văd că ar trebui să încurajăm statele membre să participe mai activ la operațiunile comune și apoi, pe de altă parte, trebuie să îi dăm mijloacele necesare agenției pentru a avea cu ce să reacționeze, a avea cu ce să lucreze, deci să aibă capacitățile necesare. Acum, forțele de reacție rapidă. Rabbit A fost uh, conceput ca un instrument pentru cazuri de urgență. De ce? Deoarece participarea la aceste operațiuni este obligatorie pentru statele membre. Deci, uh, pragul pentru desfășurarea acestor uh, forță este relativ mare. Avem exerciții de pregătire de două ori pe an. În total antrenăm 700 de oameni, de experți și nu le facem uh, așa în van, pentru că dacă vrem ca sistemul să funcționeze, trebuie să desfășurăm forțele. Vestea bună este că toți acești 700 de, de specialiști sunt membri într-un alt grup care este cu participare voluntară. FCST. Exercițiile se desfășoară în mod regulat în fiecare an și deci aceste forțe sunt în mod obișnuit oricum implicate în activitățile Frontex. Atunci când avem exerciții pentru forțele de reacție rapidă, încercăm să testăm procedurile și uh, gradul de pregătire, să putem să-i desfășurăm pe acești specialiști uh, cât mai rapid posibil. Deci uh, nu ar trebui să vorbim fie despre Rabbit, fie despre FCST, ci despre amândouă. Este bine să le avem pentru că nu știm când dăm peste o situație de urgență. Domnul Van de Camp a pus o întrebare foarte pertinentă despre cei pe care nu i-am detectat. Aș vrea să știu și eu răspunsul la această întrebare, pentru că acesta este uh, sfântul graal al uh, efortului nostru de punere în aplicare a legii. Deocamdată nu avem uh, niciun fel de cifră, niciun fel de estimare pe care să ne putem baza în acest sens. Noi încercăm să ne bazăm mai mult pe evaluările vulnerabilităților uh, granițelor statelor membre. Încercăm să găsim un indicator care să ne permită să evaluăm um, fiabilitatea sistemelor puse la punct de statele membre. Credeți-mă, va fi un exercițiu care ne va lua cel puțin 10 ani de zile, pentru că, într-adevăr, este o întrebare fundamentală. Trebuie să putem să vedem ceea ce nu vedem acum. Cred că cam atât pentru un moment. Sper că am răspuns la întrebări. Oh, sorry, sorry. They... Președinte, Nu a răspuns. Doamnă președinte, mai era și întrebarea mea la care nu s-a răspuns. Am să vă rog să răspundeți pe scurt. Bun. În ce privește drepturile fundamentale, foarte adesea suntem confruntați cu aceste întrebări. Cum ar trebui să reacționăm în cazurile în care apar acuzații de violență sau de abuz. Trebuie să fim foarte sinceri. Controlul la graniță întotdeauna presupune astfel de acuzații sau de afirmații. Noi încercăm să îmbunătățim situația instruind personalul și îmbunătățind planurile operaționale. Să nu credem însă că toate problemele din acest domeniu pot fi rezolvate prin practica sau de practicienii controlului la graniță. Nu știm ce face fiecare stat membru, avem un raport care ne spune ce se întâmplă la nivel intern din operațiunile comune și dacă apare o acuzație, o afirmație cum că uh, dreptul european a fost încălcat, încercăm să deferim chestiunea mai departe organului competent. De obicei informăm Comisia Europeană, luăm aceste probleme foarte în serios, dar trebuie să ne limităm la propriul nostru rol. Același lucru este valabil și pentru cooperarea dintre un stat membru și o țară terță, în cazul de față Libia și Italia, Frontex nu poate să își asume rolul de judecător, să spună ce este bine și ce este rău. Nu acesta este rolul nostru. Mai ales că noi nu suntem uh, o parte implicată cu drepturi de pline. În ce privește însă drepturile omului, noi uh, ne gândim la o perspectivă pe termen lung, fiecare dintre exercițiile și programele de instruire conține și o secțiune pe drepturile omului și vrem să îmbunătățim situația investind pe termen lung, crescând gradul de conștientizare al grănicerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Laitinen. Mai există trei colegi care doresc să participe la această dezbatere. Eu va trebui să plec acum. Văd că, de asemenea, domnul Tavares dorește să ia cuvântul. Îl voi adăuga pe listă. Și voi preda președinția domnului Iacolino. Pentru că eu trebuie să plec la altă întâlnire, așa cum v-am anunțat încă de la începutul ședinței noastre. Aș vrea să mulțumesc domnului Lachtin înainte de a pleca. Mulțumesc foarte mult. Domnul Tavares, înainte de a pleca. Poate că ar trebui să avem o listă a descrierilor înainte de a începe, pentru că cred că am fost al doilea sau al treilea care m-am înscris pe listă și ar trebui să știm foarte bine cine s-a înscris și cine nu. Îmi pare rău, spune președinta, însă, în mod normal, țin cont de prima încercare pe care o faceți atunci când ridicați mâna. Bineînțeles că nu pot exclude situația în care pierd pe cineva din vedere, dar oricum voi încerca să fac cât pot de bine. Bene, io sostituisco la, la, la Antweld. Continuiamo nelle nostre attività. Ciò no. Mulțumesc. Eu înlocuiesc pe doamna Indveld. Și vom continua acum cu dezbaterea. Domnul Enciu. la o mare parte din întrebările care s-au pus domnul uh, directorul executiv a răspuns. Eu aș dori să-i mulțumesc totuși pentru activitatea depusă de dânsuși de agenția Frontex uh, până acum pentru rezultatele obținute. O singură întrebare scurtă. Uh, nu credeți că alocarea de fonduri financiare suplimentare pentru țările terțe printr-o dotare și instruire în comun ar fi o acțiune binevenită? Vă mulțumesc! Sì. Anch'io ho fatto una domanda che riassumerò molto brevemente per evitare di... Mulțumesc și eu aș vrea să pun o întrebare. Vreau să fiu foarte succint. Iată întrebarea mea. Ați vorbit de patru elemente cheie pentru acțiunile dumneavoastră. Și ați vorbit în special de legătura cu statele membre. Ați spus că cooperarea între statele membre nu funcționează întotdeauna foarte bine și că instrumentele de care dispune Frontex sunt utilizate, uh, nu sunt utilizate la maxim întotdeauna de statele terțe ținând cont de adoptarea recentă a documentului de la Stockholm pe 25 noiembrie. Prin aceasta, puterile agenției Frotex sunt întărite. Cooperarea însă până acum n-a fost foarte eficientă. Și de ce? Pentru că statele membre nu și-au făcut, nu și-au îndeplinit rolul, dumneavoastră nu ați avut curajul să insistați prea mult și mă întreb cum putem stimula și mai mult cooperarea din partea statelor membre. Domnul Coreia. Uh, Mr. Leitinen, you showed us the amount of money budgeted for sea operation. Mulțumesc. În ceea ce privește bugetul pentru operațiunile prevăzute, eu mă gândesc că putem utiliza banii care sunt în plus. Nu vorbim aici de transporturi de marfă. Nu Nu vorbim de marfă oarecare, ci de oameni. Și atunci să ne gândim de unde vin aceste persoane. E vorba de refugiați autentici sau solicitanți de azil. Și dumneavoastră doriți să știți mai multe de, despre ei, și anume care este adevărata lor naționalitate. Însă mă întreb cum aveți de gând să faceți acest lucru? Prin interviuri, de exemplu, cum puteți proceda pentru a afla adevărata naționalitate acestora și pentru a ști mai multe dacă aceste persoane, de exemplu, încearcă să fugă de ceva anume din țara lor cum ne putem asigura ca nicio persoană care este supusă persecuției să nu fie forțată să se întoarcă la ea acasă și acest lucru poate fi discutat și adoptat pentru ca Frontex să-și deschidă misiunile la Națiunile Unite, la uh, un altul comisariat pentru refugiați. Atunci când este posibil. Vă mulțumesc foarte mult. Sì, l'ultimo intervento è quello dell'onorevole Crocetta. Prego. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Croceta. Mulțumesc. În prezentarea dumneavoastră, ați vorbit de faptul că în regiunea din sudul Italiei, în Mediterană și în Malta, activitatea Frontex a scăzut. Și aceasta a făcut să existe mai puține activități de control la nivel maritim. Eu am senzația că, de fapt, Frontex n-a intervenit niciodată atunci când vedem care este fluxul imigrației în această regiune, avem senzația că, de fapt, Italia și Malta sunt cele care gestionează tot procesul și că lucrurile nu progresează. Există, bineînțeles, și aspecte pozitive și negative, în special acordurile bilaterale care au fost semnate de anumite state membre cu țări terțe. Însă mă întreb dacă există un front comun în ceea ce privește controlul fluxului uh, imigrației, dacă există o poziție comună în ceea ce privește recunoașterea drepturilor omului. Ținând cont de faptul că această zonă de frontieră este mică față de fluxul de imigrație, ne dăm seama că imigrația nu are consecințe doar în țara unde se intră, ci și în general în restul Uniunii. Deci mă întreb dacă nu ne putem gândi la o politică europeană mai bine organizată, mai bine organizată decât aceste acorduri bilaterale între mai multe țări. Pentru că atunci când vorbim, de exemplu, de negocierile cu Libia, nu ar trebui să fie Italia care să negocieze cu Libia, ci din potrivă Europa. Libia este cunoscută pentru încălcarea drepturilor omului și cred că aici Europa intră pe terenuri mișcătoare. Doamna Vergiat, mulțumesc. Cred că întrebările la care nu s-a răspuns până acum sunt întrebările din partea grupului GUE. Așa că vreau să reiau aceste întrebări. În primul rând, domnule director, vreau să îmi pun câteva întrebări în legătură cu bilanțul dumneavoastră. Frontex este într-adevăr o agenție tehnică, dar cred că felul în care ați prezentat dumneavoastră lucrurile ne-a înghețat oarecum. De ce spun aceasta? Pentru că avem senzația că puteți trage același bilanț, indiferent despre ce e vorba și, de fapt, aici e vorba de un bilanț care se referă la ființe umane. Vorbiți de eficiență, de o mai bună operaționalitate, de o utilizare mai bună a creditelor și singurul moment în care ați menționat drepturile omului a fost atunci când ați vorbit de formarea uh, gărzilor de frontieră. Și nu ați răspuns la întrebările care au venit din partea colegilor mei tocmai în acest domeniu. Așa că aș vrea să știu două lucruri mai specific atunci când e vorba de încălcarea drepturilor omului atât în Europa cât și în țările cu care Europa are acorduri de parteneriat. Nu credeți domnule director, că Parlamentul este o instituție competentă în acest domeniu și cred că ar trebui să avem informații mai precise în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului pe care le-ați constatat și atunci când e vorba de a, um, a vă adresa instituțiilor competente. Un alt lucru, mă refer la conținutul precis pentru formarea în ceea ce privește drepturile omului. Ați vorbit de o proastă utilizare a conceptului de naționalitate, însă vreau să vă întreb ce înțelegeți prin aceasta mai concret. Ați salutat faptul că s-au făcut arestări și încă o dată aș vrea să știu în mod concret ce înseamnă acest lucru, pe ce bază s-au făcut aceste arestări. Ați salutat de asemenea scăderea trecerilor ilegale la nivelul frontierei UE. Însă știm că tot ce se întâmplă acolo până la urmă ajunge, ajunge în țările terțe. Și ce se întâmplă până la urmă cu bilanțul de parteneriat? Aproape am terminat, domnule președinte, vă rog să mă scuzați. Dacă nu m-ați pe domnule președinte, aș termina mai repede cu Belarus, cu Marocul și cu Tunisia, aceste acorduri bilaterale. Și un ultim lucru, un imigrant care dorește să obiecteze față de soluția care i-a fost dată, cum își poate susține protecția drepturilor omului. Domnule director, vă rog. Mulțumesc. Din păcate, nu am înțeles bine întrebarea domnului Angiu privind uh, anchetele comune. Dacă vom uh, înființa echipe comune de anchetă? Răspunsul este nu. Deci noi nu ne ocupăm în primul rând de acest lucru. Doream să lămuresc această chestiune care nu este clară. Programul de la Stockholm, programul multianual în domeniu. Programul de la Stockholm joacă un rol uh, clar în acest program și prin acest program avem noi modalități de a acționa faptul că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare face ca aceste controle la graniță să poată fi folosită pentru scopuri ă, mai variate în funcție de situații. Este una din abordările principale. Țările membre sunt rugate să fie mai active în ceea ce privește participarea. Este unul din principiile călăuzitoare din programul de la Stockholm. Și trebuie însă să dăm dovadă de răbdare, deoarece această cooperare sistematică nu a început de foarte mult timp. Lucrurile evoluează cum evoluează, trebuie să vedem însă dacă suntem mulțumiți de rapiditatea cu care situația evoluează sau ar trebui ca lucrurile să evolueze și mai rapid. Acum, în ceea ce privește întrebarea privind deciziile de a refuza cuiva intrarea sau interceptările la graniță făcute de grăniceri. Vreau să spun un lucru clar. Frontex nu este agenția europeană care hotărăște ce procedură trebuie urmată în funcție de migranții pe care îi întâlnesc grănicerii în operațiunile comune, coordonate statele membre sunt responsabile de aceste operațiuni și de deciziile privind procedurile de azil, privind uh, arestările, privind uh, deciziile administrative sau de altă natură. Deci țara gazdă este responsabilă de fiecare dată. Nu Frontexul spune ce procedură trebuie pusă în aplicare. Să știm acest lucru foarte clar. Și acesta este unul, unul dintre motivele pentru care nu putem avea un impact direct asupra modului în care acționează statele membre. Încercăm să avem o abordare pe termen lung, să folosim instrumente oarecum neobligatorii, cum ar fi formarea profesională privind uh, programele. În ceea ce privește cazurile de azil și drepturile omului, situația este aceeași. E bine că am învățat foarte multe de la ACNUR. Avem de asemenea și un aranjament atât cu ACNUR cât și cu Organizația Internațională a Migrației. Acnurul se implică foarte mult atunci când se dezvoltă aceste module de formare, de pregătire profesională. Nu mă pot referi eu acum la conținutul acestor cursuri, să veți primi aceste informații. Acnurul are un ofițer de legătură la Varșovia care zilnic colaborează cu noi, cu Frontexul. ul este, colabor- este o colaborare de zi cu zi, de asemenea, pe care o avem și cu uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Acordăm o mare atenție tuturor acestor chestiuni și facem tot posibilul pentru a promova o respectare pe deplin a drepturilor fundamentale în acest domeniu al controlelor la graniță. Acum, ceea ce vrește politica europeană privind aceste aranjamente de, legate de modul de operare, de lucru. Avem, un, avem anumite acorduri deja, iar uh, din partea Uniunii Europene, însă există și aranjamente bilaterale pe care le au statele membre. Deci nu știm încă care e cea mai bună cale de a, a acționa. Cel mai important este să luăm legătura și să integrăm țările terțe în cooperarea operațională. Prioritatea noastră însă este să facem tot posibilul ca Frontexul să aibă aranjamente cu țările terțe. în loc să existe aranjamente bilaterale între diferitele state membre și țările terțe. Sper că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule director, pentru claritatea cu care ne-ați expus uh, situația. Acum vom discuta despre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 domnul Burgon numele Consiliului, după care Comisia. Bună ziua tuturor! Noi la Consiliu am primit uh, propunerea Comisiei din decembrie și am inițiat imediat lucrările pentru a ajunge la un acord cât mai repede cu putință. Termenele la această procedură sunt foarte scurte și de aceea am organizat mai multe reuniuni, atât oficiale cât și neoficiale. Continuăm lucrările și avem încredere în faptul că vom ajunge cât mai curând la un acord. Suntem totuși conștienți de faptul că nu ne va fi ușor, deoarece este un domeniu foarte sensibil, așa cum s-a văzut și din intervențiile de această, din această după-amiază. Aș vrea totuși să vă reamintesc și să subliniez un lucru și anume, principiile de politică generală au fost uh, fixate în regulamentul 562 din 2002, aprobat pentru Frontex. A fost unul din primele acte legislative aprobate prin codecizie, de altfel. Aici uh, va urma să dezvoltăm niște principii stabilite de Parlament și de Consiliu. Acestea au relevanță deoarece există o legătură clară cu, cu problemele din statele membre. De asemenea, trebuie să vedem lucrurile și din perspectiva dreptului uh, maritim internațional, să vedem cum poate influența dreptul maritim internațional deciziile Consiliului. Mai există o chestiune foarte importantă asupra căreia statele membre sunt de acord, și anume principiul respectării drepturilor omului și principiul de non-refoulement, care va fi inclus în documentul final la care va ajunge Consiliul. Nu e deci ușor să lucrăm, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Coreperul s-a întâlnit deja pentru a studia această problemă și sperăm ca înainte de sfârșitul acestei luni să vă putem trimite un document. Mulțumesc! Îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a aduce completări și pentru a se referi la chestiunile care au fost abordate. Mulțumesc, domnule președinte. Care este fundalul acestei decizii? Domnul Leitenen s-a referit la operațiunile la frontiera maritimă. Acestea au loc într-un context juridic uh, foarte complex. E vorba de dreptul internațional, există multe divergențe în ceea ce privește interpretarea prevederilor, divergențe între statele membre. Prin acest proiect se dorește ca operațiunile coordonate de Frontex să fie mai eficiente și, în al doilea rând, să oferim un cadru juridic mai clar, mai previzibil, pentru ca statele membre să participe pe deplin, iar, în al treilea rând, dar nu în cele din urmă, să se respecte pe deplin drepturile fundamentale, inclusiv principiul de non-refoulement în timpul operațiunilor Frontex. E o problemă foarte tehnică, decizia intră în multe detalii, cum ar fi de exemplu, cum ar trebui să acționeze ofițerii de comandă individuală atunci când uh, conduc operațiuni pe mare. De asemenea, e vorba și despre interpretarea deciziei. Ideea este să găsim un cadru comun între modul în care dreptul comunitar și cel internațional ar trebui să fie aplicat de statele membre atunci când uh, desfășoară operațiuni comune Frontex. Domnul Baro a luat o decizie privind uh, uh, supliment, privind completarea măsurilor pe care le avem deja în ceea ce privește supravegherea la granițele maritime. Ideea este să se creeze niște reguli europene pentru operațiunile europene pe care le conduce Frontex. Am colaborat de foarte mult timp cu statele membre, este o chestiune foarte complexă și am făcut tot posibilul pentru a ajunge la o înțelegere comună a regulilor existente. După ce s-a prezentat primul uh, proiect uh, Comitetului pentru pentru codul frontierelor, vă pot spune că 8 state membre au sprijinit, 7 s-au opus, în timp ce restul s-au abținut. Deci nu am reușit să avem un aviz al comisiei, nu am avut uh, majoritate calificată nici uh, pentru, nici împotrivă. De ce există în continuare aceste păreri divergente? De ce existau? Parțial din cauza temeiului juridic uh, privind operațiunile de căutare și salvare. Uh, Anumite state membre ar fi vrut să existe niște linii călăuzitoare neobligatorii. Există de asemenea diferențe de opinie în ceea ce privește interpretarea dreptului internațional. De deci, aceea am și venit cu acest proiect, de altfel, din cauza acestor diferențe de opinie. Și, de asemenea, statele membre au opinii divergente în ceea ce privește um, scoaterea de la bord a migranților după ce au fost interceptați, primind debarcarea acestora. Trebuie să prezentăm o propunere pentru o decizie a Consiliului. După cum spunea domnul Burgos, la Consiliu se lucrează acum. 7 februarie este termenul limită pentru Consiliu și 7 aprilie pentru Parlament, pentru a-și exercita dreptul de supraveghere. Domnule președinte, bineînțeles, sunt la dispoziția comisiei dumneavoastră pentru orice altă întrebare sau pentru lămuriri. Domnul Busutil. Mulțumesc. Două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește procedura, nu știu exact care este temeiul juridic al acestei inițiative. Dacă am înțeles eu bine, aici se aplică regulile de comitologie. Ar vrea însă ca serviciile juridice, dacă sunt astăzi aici, să lămurească această problemă, să-mi spună exact ce temei juridic se aplică aici și care sunt prerogativele Parlamentului European privind această inițiativă. De asemenea, domnule președinte, aș dori să știu dacă tratatul de la Lisabona a afectat această inițiativă sau nu inițiativă care fusese înaintată înainte de tratatul de la Lisabona, însă acum hotărâm într-un context după ce tratatul a intrat în vigoare. Deci, temeiul juridic, ar vrea să știu care este situația, dacă serviciul juridic este aici, dacă nu să primim un răspuns în scris. Cel de-al doilea comentariu e de natură politică. Domnule președinte, avem aici o inițiativă tehnică sau care pare tehnică însă care are o însemnătate politică deosebită. Și de aceea ar trebui să ne gândim cu mare atenție la implicațiile politice pe care le-ar putea avea o astfel de inițiativă. Noi, în Parlamentul European, am reiterat importanța solidarității, a împărtășirii poverii și uh, importanța ca țările membre să-și uh, asume o responsabilitate împărtășită în ceea ce privește gestionarea influxului fluxului de imigranți. Dacă înțeleg eu bine, Consiliul hotărăște aici ca doar o anume țară să se ocupe, ca țara B sau C. Deci această țară trebuie să se ocupe de cei care intră prin granițele externe ale Uniunii Europene. E bine, asta contravine obiectivelor pe care se pare că le avem noi. Noi vrem solidaritate, însă Consiliul ne spune nu, nu există solidaritate, o singură țară ar trebui să primească acești migranți. Lucru inacceptabil, după părerea mea, și de aceea ar trebui să analizăm prerogativele Parlamentului European înainte de a trage orice concluzie privind această inițiativă. Doamna Flotre, În ceea ce privește descrierea obiectivelor din propunere, mi s-a părut binevenită, corectă și de dorit deoarece e bine să ne asigurăm că statele membre își respectă um, obligațiile la nivel internațional privind uh, salvarea uh, în largul mării. Deci sunt niște obiective utile și urgente. Însă există mai multe chestiuni. După prezentarea directorului Frontex, dumnealui a spus că Frontex nu are nicio răspundere în ceea ce privește punerea în aplicare. De asemenea, mă îngrijorează și liniile călăzătoare în sine, deoarece mi se pare că am ajunge la ceva ce ar depăși oarecum obligațiile statelor membre, state membre conform diferitelor convenții internaționale. Se spune că persoanele trebuie debarcate în țările din care au plecat, să se acorde prioritate. Însă asta contravine Convenției de la Geneva. Ideea este ca aceste persoane să fie debarcate într-un loc sigur cât mai repede cu putință. Deci de ce se vorbește despre țara de origine, de plecare? În al doilea rând, nu știu dacă e vorba despre un drept al azilului, e vorba de o procedură prin care s-ar verifica că persoanele interceptate sau salvate nu ar putea fi, nu sunt supuse la persecuții în țările în care sunt trimise înapoi. Deci fie garantăm faptul că aceste persoane vor avea posibilitatea de a cere azilul, deci eu nu cred că ar trebui să ajungem la o procedură care să slăbească această posibilitate printr-un vocabular care nu va duce la eliminarea uh, diferențelor de procedură care există între statele membre. Deci eu nu văd de ce ar trebui să facem acest lucru, mai ales când Frontex-ul ne spune clar că nu este problema lor. Domnul Moraes, mulțumesc. Sunt de acord cu cei doi antevorbitori. Această propunere are implicații politice grave. În primul rând, la articolul 4 din com- propunerea Comisiei, avem o situație pe care Consiliul a descris-o în urmă următor. Este un text în care principiul de non-refulmant este în text și există și alte măsuri de protecție a refugiaților. Deci grupul nostru ar dori să nu amestecăm aici principiul de non-refulmă. Putem să facem acest lucru, ce trebuie acest lucru acum, deoarece Consiliul este prezent. ONG-urile și-au exprimat multe îngrijorări în acest sens. Acum, în ceea ce privește comitologia. Deci ne bazăm pe un articol de comitologie din codul de frontiere Schengen. Deci aș vrea să știu care va fi rolul Parlamentului. Poate că nu puteți răspunde la întrebare, însă eu cred că Parlamentul va putea examina textul Libe este comisia de fond. Nu știu cât de repede vom putea lămuri toate acestea. Știu că va fi complicat acum că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Domnul Busutil și doamna Flotră au dreptate, implicațiile politice sunt mult mai importante decât la prima vedere. Doamna Pascard. În ceea ce privește temeiul juridic, doamna Henis, mă scuzați, Henis Plașart. Mâine dimineață avem o reuniune a coordonatorilor și poate că ar fi bine să avem uh, părerea serviciilor juridice în legătură cu temeiul juridic. Din câte înțeleg eu, Parlamentul poate spune da sau nu, însă acest acord este foarte important. Sunt de acord cu îngrijorările lui Simon în ceea ce privește împărtășirea poverii, însă eu cred că trebuie să ajungem la un acord privind liniile călăuzitoare pentru a pune în aplicare, pentru, a, pentru ca această idee a împărțirii poverii să intre în vigoare. Frontex a început să fie operațională în noiembrie 2005, acum suntem în ianuarie 2010 și în continuare discutăm despre aceste linii călăuzitoare. Ar fi trebuit să hotărâm aceste linii călăuzitoare cu mult timp în urmă. Am fi evitat astfel foarte multe probleme. Comisia a făcut tot posibilul pentru ca statele membre să adopte aceste linii călăuzitoare, însă, din păcate, acestea au ezitat. Trebuie să soluționăm acum să ajungem la un acord, însă eu aș dori ca la Consiliu să se rezolve problema disputei care există între Italia și Malta. Mulțumesc! Văd că comentariile domnului Busutil au uh, amintit de serviciul juridic și, și alții la fel. Deci, cred că va trebui să primim un răspuns în scris. Nu sunt sigur însă că serviciul juridic poate să o facă imediat. Deci, probabil că o va face în scris mai târziu. Acum îi dau cuvântul domnului director la... Intervene uh, very um, moderately on, on, on this, this case. I, I would like to thank the, the Commission and the Council uh,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 Merci, Monsieur le Président. Mais évidemment, Ubi Maio, la parole était bien sûr euh, d'abord au membre. Da, am reținut întrebarea domnului Busutil și după cum uh, știu uh, toți colegii, problemele de comitologie sunt foarte controversate și complexe. Aș vrea să clarific însă ceva deoarece Serviciul Juridic al Parlamentului a spus un lucru de mai multe ori. Și o repet acum. După tratatul de Lisabona, decizia privind comitologia, cea din 1989, nu mai este în vigoare. Adică ea nu se mai folosește. Toate actele legislative care au fost adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, sub regimul de comitologie amintit, rămân. Ele fac parte din achiul comunitar. Iar dispozițiile care au intrat în vigoare în mod valabil, înainte de tratatul de la Lisabona, conform comitologiei, sunt valabile. Deci, o comisie sau un comitet care s-a creat înainte de uh, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, înainte de decembrie, continuă să funcționeze, să fie în vigoare. Dacă apare însă o modificare a actului de bază, ei bine, în acel moment trebuie să aplicăm niște reguli noi, cele prevăzute de Tratatul de la Lisabona. Or, în articolul 291, Tratatul de la Lisabona prevede că vechea procedură decizională, comitologia, va fi înlocuită de o nouă procedură prin codecizie sau o procedură ordinară cu Parlamentul și Consiliul, pe baza unei propuneri înaintate de Comisie. Iar Comisia ne-a spus deja că va încerca să vină cu o propunerea unei noi reglementări cât mai curând posibil. Asta a fost în ce privește caracterul general și uh, starea procedurii de comitologie. În ce privește problemele mai specifice, va trebui să citim foarte atent hârtiile, deoarece trebuie să știm dacă măsura aceasta se bazează efectiv pe uh, vechea comitologie sau dacă este vorba de o modificare și dacă da, atunci trebuie să modificăm și capitolul conform tratatului de la Lisabona. Dar aș vrea să îmi lăsați uh, un răgaz ca să vă răspund la întrebare mai uh, detaliat. Mulțumesc! Bine, siamo, siamo in ritardo, mi pare che il contributo... Bine, Vă mulțumim uh, foarte mult. Mulțumim Serviciului Juridic pentru această contribuție, care sunt convins că va fi urmată apoi de un răspuns în scris mai complet. Răspunsul lor cred că va fi uh, important, dar acum uh, trecem la vot fără să mai așteptăm prea mult. Am să supun la vot punctul 8, descărcarea de gestiune pe 2008, bugetul general al CE. Raportorul este Lopez Aguilar. Suntem gata de vot? Vă mai las câteva secunde să vă pregătiți. Eu, din păcate, mi-am uitat cartela. Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere sufficiente. Bun, cine nu are cartela de vot va trebui să se exprime prin ridicarea mâinii. Cred că ar trebui să fie suficient. Nu avem o cartelă de rezervă. Deci, supunem la vot punctul numărul 8. Există un amendament depus de domnul Busutil, un amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Punctul numărul 9. Avem două amendamente Supunem la vot primul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Al doilea amendament, busutil, cu amendament oral. Supunem la vot cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Votul final, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Trecem la punctul numărul 10. Și aici avem un amendament. Amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Punctul următor, și aici avem două amendamente. Primul amendament aparține doamnei Vergea. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 2, busutil, cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Votul final. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Punctul următor, privind CEPOL, și aici avem trei amendamente. Cine este pentru primul amendament, doamna Virgia? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Al doilea amendament, tot Virgia. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Al treilea amendament. Amendament oral depus de Busutil. Cine pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Votul final. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Apoi, punctul următor, Frontex. Avem aici un amendament depus de domnul Buzutil. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Văd că al doilea amendament a fost retras și acesta este depus de domnul Buzutil. Amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Chiar și acesta. Mergem la votul final. Cine e pentru? Al... Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Acum dau cuvântul domnului Coelho, care văd că a sosit între timp. Deci vom discuta despre punctul care se substituie punctului 7. Îi dăm cuvântul. Vă rog. Nu am de Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește vizele de lungă ședere, avem două rapoarte. Pentru că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona există câteva chestiuni care intră în procedura de codecizie și altele care sunt prin procedura de control. Acest lucru se întâmpla înainte, însă acum, cu noul tratat de la Lisabona, avem competență și codecizie pentru toate chestiunile, iar președinția spaniolă ne-a propus să avem de-a face nu cu două documente, cum am făcut până acum, ci cu un document unic. De aceea aș dori să propun președinției spaniole să ne prezinte care este poziția sa și, de asemenea, și Comisia dacă dorește să ne spună ce părere are, iar după aceea voi interveni, după ce voi asculta părerea Comisiei și a Consiliului. Foarte bine, mulțumesc, domnule Coelho. Reprezentantul președinției spaniole, vă rog. Burgos. Domnul Burgos. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Coelho a explicat deja foarte bine care este principala chestiune aici. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să reformulăm cele două inițiative pe care le avem. Am luat legătura cu raportorul și suntem de acord cu sugestia pe care a făcut-o dânsul. Noi, prin contactele pe care le-am avut până acum, Sperăm să ajungem la un acord cu Parlamentul într-un termen relativ scurt. Bineînțeles că va trebui să dezbatem amendamente concrete, însă liniile generale sunt clare că avem încredere să ajungem la un acord. Grazie, parola la comisaris. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei.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 Grazie collega Coelho. Andiamo al punto che segue, che è il diritto all'interpretazione e alla traduzione. Mulțumim domnului Coelho. Acum trecem la punctul 14 și anume dreptul de interpretare și traducere pentru procedurile penale. Doamna Latford, vă rog. Mulțumesc, doamnă domnule președinte. După cum știți, această propunere pentru care am fost raportor trebuia să fie prezentată în toamna trecută, însă acest lucru nu s-a întâmplat din cauza tratatului de la Lisabona. Acum suntem într-o nouă procedură pentru această propunere de directivă. Pentru că raportul meu n-a fost votat în plenară după cum bine știți. Deci acesta este contextul acestei um, acțiuni colegislative împreună cu Consiliul. Și o decizie pe care Consiliul a adoptat-o Consiliul în ultima zi înainte de tratatul de la Lisabona, și anume o foaie de drum pentru a urmări pas cu pas drepturile procedurale. E vorba aici de măsuri concrete, specifice, conținute în această foaie de parcurs. Sunt foarte mulțumită că uh, menținem presiunea în ceea ce privește aceste proiecte pentru traducere și interpretare. Nu știu foarte bine care sunt inițiativele din partea statelor membre, dar oricum, pentru a menține progresele pe care le-am făcut, acesta este drumul cel mai bun, ținând cont de problemele procedurale pe care le-am avut în legătură cu analiza de studiul de impact și așa mai departe, care ar fi trebuit să fie gata de jumătate de an. Deci sunt foarte mulțumită că Anumite state membre, nu mai mi-aduc aminte exact câte, cred că șapte, au făcut această propunere și, de fapt, au și adoptat vara trecută acea evaluare de impact a Comisiei. Deci, iată o atitudine pragmatică utilă care ne permite în această circunstanță să nu uh, ne împotmolim în acest proces. Altfel, perspectiva este una foarte fezabilă, pentru că avem deja un acord în primă lectură și sperăm ca totul să fie dus până la capăt în cadrul președinției spaniole. Am un acord cu raportorii din umbră din celelalte grupuri politice cu care voi avea întâlnire săptămâna viitoare la Strasburg. Și după cum știți, au fost prezentate niște întrebări orale care cred că vor fi retrase pentru că formularea nu era foarte potrivită. Formularea era făcută, era elaborată la 1 decembrie, când nu știam foarte bine ce se va întâmpla. Dar oricum, cred că n-are rost să reelaborăm aceste întrebări. Și oricum, cred că merită în continuare să avem această dezbatere, pentru că ce este important aici, în special în contextul noii comisii și a planului de acțiune pentru a implementa programul de la Stockholm, este acela de a ne asigura că avem un angajament de natură politică prin care să menținem progresele înregistrate în implementarea foii de parcurs. și nu doar primele etape, ci și celelalte etape pe care le-am menționat. Și eu sper că tot ceea ce este în această foaie de parcurs și chiar mai mult să fie aplicat. Noi am cerut întotdeauna să avem niște măsuri și o procedură coerentă pentru aceste drepturi procedurale din partea Parlamentului. N-am reușit să obținem acest lucru, trebuie să ținem cont de realitatea politică care există, deci uh, să nu vedem paharul nici pe jumătate plin, nici pe jumătate gol, dar poate până la urmă conținutul și rapiditatea cu care facem progrese sunt cele care contează. Pentru că la ora actuală mă confrunt cu mai multe cazuri, în special în cazul mandatului de arestare european și în aceste cazuri am fost pusă la încercare din partea persoanelor din circumscripția mea electorală care mi-au cerut să le apăr drepturile în astfel de cazuri. Deci trebuie să apărăm drepturile penale ale cetățenilor în Europa întreagă și, bineînțeles, ar putea poate să menținem instrumente precum mandatul de arestare european. Dar e vorba aici și de o încredere reciprocă de care avem nevoie. Există chestiuni esențiale pe care trebuie să le rezolvăm în cadrul negocierilor. Bineînțeles că nu este acum momentul să intru în detaliu, dar dacă comparăm raportul meu cu acordul de la Consiliul din 22 octombrie, veți da seama că există probleme spinoase care trebuie rezolvate în ceea ce privește drepturile garantate în această directivă, propunere de directivă. Un lucru pe care vreau să-l menționez. este angajamentul pe care ni l-am luat pentru a fi, pentru a respecta Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, pentru a avea un paralelism total între sistemul de la Strasbourg și cel de la Luxemburg, chiar dacă la nivel european am putea ajunge la drepturi mai detaliate, totuși cele două sisteme nu trebuie să intre în contradicție în drepturile pe care le oferă și vreau să mulțumesc pentru feedback-ul pe care l-am primit din partea Consiliului Europei, care ne-a ajutat foarte mult. Un ultim punct pe care vreau să-l aduc la cunoștința dumneavoastră. Un lucru care s-a prevăzut deja în decizia cadru, și anume de a însoți această, acest proiect legislativ de o rezoluție în legătură cu drepturile la interpretare și traducere. Ar fi un fel de soft law, de, de drept uh, neobligatoriu la nivel european. Și cred că Parlamentul European ar trebui să aibă rolul de colegiuitor și pentru această rezoluție. De aceea aș vrea să știu care este părerea serviciilor juridice ale Parlamentului European și ce putem face în acest sens, ce, ce ne sfătuiesc aceste servicii să facem. Pentru că, din câte am văzut de la Consiliu, se pare că ei nu consideră că avem un rol de jucat în acest domeniu, dar cred că merită să încercăm măcar. Pentru că cum putem hotărâ ce ce va fi, care va fi conținutul proiectului legislativ dacă nu știm ce se află în rezoluția care însoțește acest proiect. Deci, dacă nu știm ce se află în această rezoluție, nu putem negocia proiectul legislativ. Aș vrea de aceea ca serviciile și departamentele competente ale Parlamentului să-și spună punctul de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul președinției spaniole. Domnule președinte, aș vrea în primul rând să mulțumesc în numele președinței spaniole a Consiliului Uniunii pentru posibilitatea de a prezenta această inițiativă. Inițiativă propusă de 13 state membre pentru această directivă asupra drepturilor de interpretare și traducere în procedurile penale. Conținutul acestei inițiative preia, practic, textul care a fost dezbătut la Consiliul de Ministri din octombrie 2009 și aceasta în urma propunerii Comisiei din iunie 2009. Obiectivul celor 13 state membre care au prezentat această inițiativă nu este doar acela de a promova continuarea acestui proces, un proces care a început în anul 2009, ci de a face progrese deosebite. E vorba aici de a profita cât mai mult de contextul favorabil care există acum și de a evita întârzierile inevitabile datorate intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a, a alegerii noii comisii. Aceasta este una dintre primele propuneri, poate chiar prima, care se supune procedurii de codecizie în ceea ce privește cooperarea penală. Și aș vrea aici să remarc încă o dată dorința președinției spaniole de a coopera cu Parlamentul și cu această comisie pentru a ajunge la un acord mulțumitor și aceasta cât mai repede cu putință și, doamna Ludford, așa cum doreați și dumneavoastră, dacă e posibil într-o primă lectură. Pentru că această propunere nu se oprește aici. Aici este vorba doar de un prim pas într-un program mult mai general de apropiere a legislațiilor statelor membre și pentru a respecta acea foaie de parcurs care a fost adoptată în octombrie 2009. Pentru propunerile și munca Comisiei pe viitor. Și față de comentariile făcute de doamna Ludford la final, vreau să spun că președinția spaniolă dorește ca această propunere a statelor membre să fie extinsă la toate drepturile implicate. Suntem absolut de acord aici că acest conținut al deciziei are o legătură directă cu directiva. Și n-ar avea niciun sens să există o divergență între cele două. Iată de ce, așa cum a spus și dumneavoastră, avem și noi dorința din partea președinției spaniole de a ajunge la o coerență între cele două instrumente. Mulțumesc! Grazie a lei. La parola adesso al uh, Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul Doamne Caroline Morgan din partea comisiei. Vă mulțumesc! Aș avea cinci comentarii subcinte. În primul rând, comisia salută faptul că în octombrie 2009 membrii acestei comisii au uh, adoptat această măsură. Noi credem că legislația în ceea ce privește dreptul procedural ar trebui să vină de mult timp. În ceea ce privește adoptarea măsurilor, vom face tot posibilul pentru ca acestea să fie adoptate cât mai repede. Există cinci astfel măsuri. Prima este aceasta, referitoare la traducere și interpretare și sperăm că celelalte măsuri vor fi introduse în foaia de parcurs și că începând cu iulie 2010 vom uh, face, vom publica ghidul privind aceste măsuri. Celelalte cinci măsuri urmând să apară până în iulie 2013. În ceea ce vrește măsura A, Comisia nu a dorit să fie un proiect de directivă, din motive instituționale însă, așa cum a spus domnul raportor, nu am reușit să facem acest lucru. Pe 23 octombrie, statele membre au ajuns însă la o înțelegere privind această inițiativă. La punctul 4 se adoptă abordarea celui mai mic numitor comun și sperăm că acum, cu tratatul de la Lisabona, vom putea face mai mult și vom putea avea un text cu standarde cât mai ridicate cu putință. Credem că ar fi fost înțelept să se revină la propunerea inițială a, pro, a Comisiei din iulie 2009. În acel text, standardul de protecție pentru acuzați era mult mai ridicat, cel puțin în două privințe și sper că în urma colaborării cu Parlamentul vom reuși să creștem standardele pentru ca textul final să se asemene mai mult cu propunerea inițială a Comisiei. În ultimul rând, indiferent de ce adoptăm, acest text trebuie să respecte Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În propunerea din iulie 2009, Comisia a trimis uh, această propunere la Strasburg pentru ca experții curții de acolo să o poată analiza și să vadă dacă standardele sale nu erau sub cele din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Există însă câteva îngrijorări legate de anumite domenii, deci credem că acest text, din păcate, se află sub standardele Convenției de Drepturile Omului în câteva privințe. Doamna Proverolo, doamna Romero, vă mulțumesc! Aș vrea să vă spun că mă bucur să văd că aceasta este prima propunere pe care Parlamentul are cu o decizie 13 țări au um, semnat um, acest document. Important, deoarece e vorba de recunoașterea sentințelor pe viitor. E vorba de generarea de încredere atât de necesară pentru a crea un spațiu european în domeniu. Credem că de-a lungul um, acestui proces vom putea îmbunătăți textul actual. De asemenea, trebuie să evaluăm, să vedem uh, care este și calitatea traducerii și interpretării. Cred că în acest domeniu se pot face multe progrese, însă trebuie spus că pe viitor va trebui să vedem dacă termenul pe care îl propune Comisia pentru restul de drepturi care nu sunt uh, incluse aici, deci următorul pas din foaia de parcurs, deci să vedem ce s-a întâmplat cu toate aceste drepturi. Ar trebui să avem un termen de un an pentru celelalte drepturi, drepturile acuzatului să vedem dacă termenele existente sunt obligatorii și să vedem dacă putem elabora acest pachet cât mai repede cu putință. E vorba despre o carta a drepturilor care unește nu doar drepturile acuzaților uh, de a avea traducere și interpretare, e vorba de asistența juridică, de dreptul la informare, în general, a acuzatului. Situația din diferitele state membre nu e aceeași. Există țări în care acuzații nici măcar nu sunt informați că au dreptul să păstreze tăcerea. Situația fiind atât de diferită, e nevoie de niște standarde comune și e important ca acest prim pas să ducă la altceva, să avansăm mai rapid și în privința celorlalte drepturi. Deci aș vrea să știu de ce, pe ce s-a bazat Comisia când a stabilit acest termen de un an pentru celelalte drepturi și dacă s-ar putea să progresăm mai repede. Mulțumesc! Înainte de a continua și de a-i da cuvântul Comisiei, Aș vrea să vă spun următorul lucru. În intervenția sa, doamna Ludford a vorbit, uh, s-a referit direct la serviciile juridice ale Parlamentului European. Poate că ar fi bine să le dăm ocazia să ne răspundă acum pe scurt și eventual să aducă completări și mai târziu. Vă mulțumesc! Într-adevăr, ideea este să progresăm, însă trebuie să recunosc că mă luați prin surprindere, estimată doamnă Latford. Eu trebuie să înțeleg mult mai bine situația pentru a mă putea pronunța. Eu cred că răspunsul serviciilor juridice ar trebui să se refere mai mult la propunerea Comisiei și Consiliului. Sper că mă veți înțelege. Bineînțeles. Știu că toate textele privind garanțiile procesale, toate aceste texte trebuie studiate cu mare atenție. Îmi cer scuze serviciului juridic, e drept că i-am luat prin surprindere. Sper, bineînțeles, să pot primi un răspuns. Aș fi foarte recunoscătoare pentru acest lucru. Salut uh, remarcile reprezentantei comisiei, care știu că s au ocupat de acest domeniu de foarte mult timp. Avem această foaie de parcurs care a fost adoptată Bineînțeles, poate că nu e ideal în ceea ce privește drepturile procedurale, însă avem totuși sprijinul Consiliului. Consiliul sprijină un program de drepturi pentru persoanele acuzate, persoanele care se află în proceduri juridice, judiciare, mă scuzați. sunt de acord și cu doamna Romeva Lopez. Dumneia a spus că ar trebui să acționăm cât mai repede cu putință. Are perfectă dreptate. Vrem să avem un set uh, de plin, ar fi bine să avem uh, acest set de drepturi la 10 ani de la intrarea în vigoare a mandatului de arest european. A trecut prea mult timp Trebuie să facem tot posibilul pentru ca această măsură să avanseze. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu Consiliul și, de ce nu, poate separat și cu Comisia. Deoarece avem această ambiție comună de a avea niște măsuri cât mai ambițioase. Mulțumesc! Da, trebuie să fim cât mai, să dăm dovadă de consecvență și să fim concurenți. Trecem acum la punctul 6, măsuri Răspunsul 15, ă, punctul 15. Măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama Bin Laden și cu organizația Al-Qaeda. Doamna Boscurt are cuvântul. Vă mulțumesc. Voi fi succintă, deoarece nu e prima oară când vorbim despre această problemă și nici ultima. Vă reamintiți, probabil, dragi... Vă amintiți, dragi colegi, că am avut deja o serie de discuții, am adoptat o rezoluție la Parlamentul European privind aceste măsuri restrictive specifice. Nu era vorba doar de conținut, ci și de temeiul juridic pentru această propunere. Comisia noastră credea că articolul 75 trebuia pus în aplicare cu decizia. Din păcate, Comisia și Consiliul nu au fost de acord cu Parlamentul și credeau că ar trebui să se aplice articolul 215, deci fără codecizie. Între timp am cerut avizul serviciilor juridice ale Comisiei Juri și a Serviciului Juridic al Parlamentului European și al Consiliului, mă scuzați, și mi s-a spus că în ceea ce îl privește pe Osama Bin Laden se aplică articolul 75. Foarte multe grupuri și-au dat sprijinul pentru această rezoluție pe 16 decembrie și în ciuda faptului că există această rezoluție a Parlamentului privind temeiul juridic, Și în ciuda faptului că noi ne-am opus poziției Comisiei și Consiliului, deci în ciuda acestor lucruri, în decembrie regulamentul 12 86 din 2009 deci care se baza pe articolul 215, deci uh, toate acestea se contravin, practic, rezoluției adoptate de Parlamentul European. De aceea noi am cerut avizul uh, Curții Europene de Justiție în baza tratatului comunității europene pentru a se face o revizuire. Comisia jurii este comisia competentă de fond, ar trebui să facă o recomandare președinției Parlamentului European – și în acest context vă invit, în calitate de membri ai Comisiei Libe, să sprijiniți uh, această propunere care este făcută Comisiei Jurii. Comisia Jurii va trebui să stabilească care este situația. Aveți obiecții, dragi colegi, uh, față de ce a spus doamna Boscurt? Văd că nu. Fabiano va trece la treabă și vom propune acest lucru Comisiei Jurii. Mai avem un singur punct, procedura unică de solicitare a unui permis de rezidență și de muncă. Raportorul nu este aici, însă domnul Busotil dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că nu sunt uh, suficient de pregătit în această temă, deși am oarecare știință. Colega mea comunică prezentă, am acceptat să o înlocuiesc, deoarece am înțeles că astăzi nu vom uh, discuta decât despre stadiul lucrărilor, stadiul acestei propuneri. Deci, uh, eu aș propune să așteptăm mai întâi să-mi spună Consiliul care este situația. Mulțumesc. Good. Diamo il Consiglio, grazie. Bun, mulțumesc, dau cuvântul Consiliului atunci. Muchas gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă informez în legătură cu situația acestui dosar, pentru că Parlamentul a avut deja ocazia să se pronunțe asupra lui și a elaborat deja un raport asupra acestei chestiuni atât de importante, adevărată piatră unghiulară în ceea ce privește construcția drepturilor imigranților în Uniunea Europeană. Pentru a face un rezumat, iată care este situația. În 2007, Comisia propune un text, un text care este negociat la Consiliu în cadrul președinției slovene, franceze și cehe și, până la urmă, Consiliul nu ajunge la un acord pentru că era vorba de un text care trebuia adoptat cu unanimitate. Prin urmare, e imposibil să se ajungă la un acord în aceste condiții. Un acord în care se țină cont de toate pozițiile exprimate. Ce putem spune? Au existat două păreri absolut diferite față de acest text. Pe de o parte, țări care consideră că această directivă a permisului unic ar trebui să fie piatra unghiulară a dreptului tuturor lucrătorilor din Uniunea Europeană, în special incluzând acele directivă care abordează această problemă din punct de vedere al securității și că această directivă trebuia să ne permită să spunem că toți lucrătorii străini care intră în Uniunea Europeană, indiferent de felul în care au intrat, au aceleași drepturi în toate statele membre. Exista o a doua poziție a unui alt grup de state membre care considerau că acest text, așa cum era el pe masa negocierilor în cadrul președinției cehe, era doar la nivel experimental pentru a ajunge la un permis unic de muncă, însă fără a merge mai departe. După aceea, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, situația se schimbă în mod radical, pentru că Parlamentul European are rol de decizie și participă în mod mult mai activ prin procedura de codecizie și, de asemenea, se schimbă situația în Consiliu, pentru că acolo acum deciziile se iau cu majoritate calificată și nu cu unanimitate. Știm că într-o comunicare spre Parlament, Comisia a trimis textul modificat din 2007 și se presupune că de aici trebuie să se reia lucrările. În numele președinției spaniole, ce aș vrea să vă spun este că e vorba de un dosar foarte important pentru noi. Am demonstrat acest lucru și Comisia Libe știe foarte bine acest fapt. Credem că e vorba de un text care va marca un nou punct de plecare pentru programul de la Stockholm și considerăm că această directivă trebuie să fie adoptată înainte de a merge mai departe cu negocierile pentru alte directive, negocieri care vor continua în următoarele luni, cum ar fi, de exemplu, pentru directiva intracorporate sau cu lucrătorii sezonieri, care vor veni foarte în curând. Și, bineînțeles, vom face tot ce vom putea pentru a lucra cât mai bine și mai eficient împreună cu această comisie a Parlamentului. Mulțumesc! Parola la comisiune adesso. Mulțumesc, dau cuvântul acum comisiei. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am uh, multe de adăugat față de ceea ce a spus președinția Consiliului. Aș vrea doar să reamintesc că, într-adevăr, în 2007 am venit cu o propunere destul de ambițioasă pe care o cunoașteți, pentru că ați uh, dat un prim aviz. Din păcate, sub acea președinție nu s-a putut ajunge la unanimitate în Consiliu. Deci contextul instituțional și juridic a fost unul special. Și în ce privește um, contextul juridic, articolul 73 care se referă la aceste drepturi despre care discutăm, dacă este să-l interpretăm în sensul foarte restrâns pe care l-a dat atunci Consiliul, nu se mai justifică acum. Este vorba despre articolul um, 79, îmi cer scuze. După cum s-a spus, propunerea este una importantă și care, contrar altora, nu se referă la condițiile de admisie a lucrătorilor din țările terțe, ci vorbește despre o simplificare a procedurilor, o procedură unică pentru permisul de ședere și de muncă și despre drepturi uh, drepturile care au figurat în propunerea comisiei despre niște condiții de muncă mai echitabile, condiții de sănătate, de concediere, de securitate socială, de recunoașterea diplomelor și așa mai departe, care erau destul de favorabile lucrătorilor ce proveneau din țări terțe, deoarece se, dorea ca acei, se dorește ca acei lucrători să beneficieze de condiții echitabile cu lucrătorii naționali. Programul de Stockholm avea și câteva aspecte de natură politică. Vorbea despre tratamentul echitabil al muncitorilor din țări terțe cu ședere uh, în regulă. Deci, noul cadru politic pe care l-am văzut la Stockholm ar fi trebuit să redea un nou avânt propunerii. Dar, după cum s-a spus, uh, în stânul Consiliului Compromisul la care s-a ajuns a fost mai puțin ambițios decât ce dorea Comisia, iar uh, câmpul de aplicare a fost limitat la cei care dețineau permise unice. Comisia a spus dintotdeauna că ea nu poate să accepte această restricție, deci poziția noastră rămâne aceeași. Noi dorim o directivă ambițioasă pentru un tratament echitabil al imigranților. Nu dorim o limitare a drepturilor la cei care dețin un permis unic. Și, după cum s-a spus deja, noi ne-am confirmat propunerea, chiar și uh, după uh, trecerea la noul tratat, când uh, baza juridică știu că se schimbă. Dar suntem dispuși să lucrăm împreună cu Consiliul, cu președinția și cu dumneavoastră pentru a găsi un acord. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim și noi, vă mulțumim pentru contribuția foarte punctuală ce a reunit uh, teme atât de complexe. Știm că um, contextul politic, instituțional și juridic s-a schimbat, dar uh, nu ar trebui să lăsăm ca aceste modificări să ne împiedice să luăm deciziile necesare. Bun, dacă nu mai are nimeni nimic de zis, Propun să îi uh, transmitem raportorului care sunt rezultatele discuției și să uh, revenim ulterior asupra ei. Deocamdată vă mulțumesc atât, bună seara!